Do il benvenuto al presidente. Aș dori să-l salut pe președintele Curții de Conturi, domnul Silva Caldeira, și îi dau cuvântul imediat. Vă rog. Doamnă președinte, stimați membrii în Parlamentul European, stimate domnule comisar, este o mare onoare pentru mine să pot prezenta în fața Parlamentului European raportul anual cu privire la implementarea bugetului 2011 pentru Uniunea Europeană. O să încep cu concluziile principale. Conturile 2011 um, ne arată poziția financiară a Uniunii Europene și rezultatul operațiunilor uh, și uh, lichidităților din anul acesta veniturile și angajamentele pentru deplăți au fost uh, lipsite de eroare. Totuși, plățile au fost afectate de o eroare materială cu o rată estimată de eroare de 3,9% pentru bugetul european în totalitatea sa. Iar nivelul estimat pentru anul 2010 uh, a fost uh, similar cu o marjă de eroare de 3,7%. Însă Curtea a găsit uh, prea multe exemple în care Uniunea Europeană nu a reușit să-și atingă obiectivele prin plățile sale sau uh, în care fondurile au fost folosite suboptimal. Aceasta seamănă și cu ceea ce s-a constatat anul trecut. În ciuda unei uh, scăderi în rata de eroare estimată pentru perioada următoare de programare, Rămâne totuși o marjă de manevră pentru a putea folosi uh, fonduri europene mai eficient, într-o manieră mai țintită și în programe și scheme de plați mai și cheltuieli mai bune. În totalitate, sistemul de control examinat de curte a fost uh, considerat numai parțial efectiv, uh, fără să-și folosească potențialul maxim pentru a putea preveni și detecta erorile. Cele două domenii sau grup, să spunem, poli, domenii politice cu uh, o rată de eroare cea mai mare a fost dezvoltarea rurală, mediul, uh, pescuitul și sănătatea, unde rata de eroare a fost de 7,7% și um, grupul politică regională, energie și transport uh, a avut o rată de eroare la 6%. În toate aceste domenii care sunt în sub managementul partajat, autoritățile naționale sunt cele care acționează primele în uh, ceea ce privește apărarea intereselor financiare ale cetățenilor UE. Însă, Curtea a găsit multe instanțe în care uh, acest control nu funcționează în statele membre. De exemplu, în majoritatea tranzacțiilor în domeniul politicii regionale, în care Curtea a constatat erori, a existat informație suficientă oferită autorităților statelor membre care să fi permis o detectare și corectare a măcar unora din aceste erori înainte să ceară rambursarea din partea Comisiei. Acestea fiind spuse, Curtea a găsit și probleme similare în anumite domenii care sunt gestionate direct de către Comisie, mai ales, de exemplu, în grupul politic, în grupul de politici cercetare și politici interne, în care Curtea a estimat uh, rata de eroare la 3%. În acest raport, Curtea notează că directorii generali din comisie au recunoscut un risc mare de eroare în domeniul dezvoltării rurale, coeziunii și cercetării. Și-au uh, crescut uh, estimările la cheltuielile de risc de la 400 de milioane în 2010 la 2 miliarde în 2011. Stimate doamnă președinte, doamnelor și domnilor, au existat îmbunătățiri în această perioadă de programare, dar totuși există în continuare multe de făcut înainte ca managementul financiar al Uniunii să fie la nivelul așteptat în toate domeniile bugetului european. Multe din problemele pe care le-am identificat în trecut rămân în continuare deși sunt poate mai puțin um, extinse. De fapt, uh, scăderea ratei de eroare um, estimată de curte pentru bugetul UE arată în acest cadru că, și în această perioadă financiară că îmbunătățirea regulilor și uh, structurilor și schemelor de plată de la o perioadă financiară la cealaltă schimbă totuși ceva. Iar acum trebuie să discutăm uh, despre propunerile legislative pentru următoarea perspectivă financiară și aceasta este o oportunitate foarte importantă pentru a combate cauzele erorii. De mult timp, curtea cere o schemă mai ușoară de cheltuieli, mai simplă, cu obiective mai clare, măsuri uh, de rezultate de ușor de măsurat și uh, un sistem de control mai bun. Și acest, uh, acest raport confirmă tot același mesaj. Statele membre și Parlamentul European trebuie să se pună de acord pentru reguli mai clare despre cum sunt folosite fondurile europene, iar standardele, statele membre și Comisia trebuie să le pună în aplicare corect. Astfel, bugetul european ar putea fi folosit mai eficient și mai uh, bine pentru a avea o valoare adăugată concretă pentru cetățeni. În același timp, trebuie considerat și propunerea legislativă pentru următoarea perspectivă financiară, pentru cadrul financiar următor, iar instituțiile europene și statele membre se angajează pentru a crea noi sisteme europene, mecanisme și un uh, sistem de guvernanță pentru ca uh, managementul uh, finanțelor publice să fie îmbunătățit, nu numai în ceea ce privește supravegherea sistemelor financiare, dar și în coordonarea politicilor economice și fiscale. Succesul acestor inițiative va depinde și de faptul dacă se va putea asigura o democrație legitimă și o transparență necesară în momentul de față. După părerea curții, un control uh, din partea opiniei publice și o auditare a tuturor fondurile publice sunt extrem de importante pentru a măsura obiectivele Uniunii cu rezultatele acestora și pentru a putea salvgarda toate aceste domenii de diferite erori posibile. Doamne, doamnelor și domnilor, uh, o asigurare a unor finanțelor publice uh, sănătoase a fost extrem de important pentru Uniunea Europeană, dar acum mai mult ca niciodată. Curtea s-a angajat pentru a atinge acest obiectiv important prin activitatea noastră, iar raportul anual pe care am avut onoarea să vi-l prezint astăzi demonstrează același lucru. Vă mulțumesc! Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, și acum îi dau cuvântul comisarului Șemeta. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, Caldera, domnule raportor, stimați eurodeputați, stimați membri ai Curții de Conturi. Raportul anual al Curții de Conturi este publicat într-un moment în care autoritățile legislative și bugetare sunt pe punctul de a finaliza uh, formula alocării resurselor în viitorul cadru financiar multianual. Ținând cont de procedurile de descărcare bugetară din trecut, e nevoie de noi măsuri de control pentru viitoarele programe. Noul regulament financiar uh, cuprinde o serie de reforme care se axează pe valoarea adăugată europeană și pe însemnătatea acesteia. Propunerea Comisiei pentru viitoarea perioadă de programare sublinează importanța asumării răspunderii tuturor actorilor financiari. Nu în ultimul rând, e nevoie de mecanisme de control al eficienței costurilor pentru toate programele europene. Aceste măsuri vor uh, ține cont de problemele care există și de erorile care au fost uh, constatate. Când a fost prezentat raportul la începutul acestei luni la control bugetar, eurodeputații s-au întrebat ce ar putea să facă ei pentru a îmbunătăți situația pe mai departe. Aș vrea să subliniez că dumneavoastră deja ați contribuit uh, substanțial la atingerea acestui obiectiv. În primul rând, marja de eroare uh, a fost 7,3% în 2006, iar în 2011 doar 3,9%. Acest lucru se explică prin faptul că a existat un follow-up al Comisiei la recomandările dumneavoastră și demonstrează faptul că există valoare adăugată în ceea ce privește dialogul constructiv între Comisie și Autoritatea de Descărcare de Gestiune. În al doilea rând, îmbunătățirea substanțială a regulamentului financiar a contat, pentru că mm, și nu am fi putut să ajungem la aceasta fără o cooperare strânsă între instituțiile noastre. În al treilea rând, e nevoie de alte propuneri uh, adoptate de colegislatori, inclusiv programe cu privire la gestionarea partajată. Parlamentul, în calitate de colegislator și autoritate de descărcare de gestiune, are rolul crucial de a promova uh, un sistem sănătos în acest uh, uh sens. Uh, și trebuie să avem un cadru juridic solid pentru viitoarea perioadă de programare financiară care să garanteze respectarea deplină a principiilor finanțării sănătoase. De asemenea, e nevoie uh, de o recomandare către Parlament din partea Consiliului pentru descărcare. E o oportunitate de a analiza ce pot face statele, membru, statele membre concret pentru ca împreună cu Comisia să îmbunătățească performanța programelor la gestiunea partajată. De aceea solicit viitoarelor președinții să organizeze, sau să, uh, să organizeze da, dialoguri cu statele membre pe aceste subiecte importante. Permiteți-mi acum să mă refer la raportul Curții de Conturi în ceea ce privește exercițiul financiar 2011. În primul rând, a cincea oră consecutiv, rap, Portul e unul pozitiv în ceea ce privește conturile anuale ale Uniunii Europene. Mm, Rata de eroare pentru toate plățile din anul 2011 îi rămâne una stabilă comparativ cu anul 2010, chit că profilul de risc al tranzacțiilor a crescut în anul 2011. În al treilea rând, angajamentele și veniturile Uh, nu comportă erori materiale, după cum uh, nu se întâmplă nici în cazul ajutorului extern, dezvoltării, uh, extinderii și cheltuielilor administrative. În al patrulea rând, ținând cont de rata de eroare pentru dezvoltarea rurală, Implementăm acum un plan de acțiune pentru a identifica împreună cu statele membre cauza acestor erori și pentru a elimina punctele slabe ale acestor programe. În al cincilea rând, nivelul uh, erorilor uh, pentru politica externă a crescut cu 3% și uh, pe, uh, pentru politici interne, mă scuzați, și uh, vrem să vedem pe termen scurt cum putem să rezolvăm problema, pe termen lung să facem ca prin orizont 2020 să simplificăm lucrurile și să avem o rată de eroare mai mică. Politica de coeziune. Uh, Rata de eroare a scăzut semnificativ de la 7,7% în 2010 la 5,1% în 2011. Raportul Curții de Conturi este un semnal clar că e nevoie să facem mai mult, iar Comisia se va axa în asistența și supravegherea exercitată pe uh, riscurile cele mai mari și partenerii cei mai sensibili asumându-și o răspundere directă. Dar și statele membre trebuie să depună eforturi. Potrivit uh, curții de conturi, mai bine de 60% din erori sunt înregistrate pentru fondurile regionale și 67% pentru fondul social uh, european. Aceste lucruri ar fi trebuit să fie identificate de autoritățile naționale înainte de a trimite cereri la comisie. Deci e uh, loc de îmbunătățire și acolo. Serviciile comisiei nu uh, vor slăbi presiunea asupra uh, reducerii uh, ratei de eroare. Trebuie să ținem cont de răspunderea financiară principală a Comisiei și anume de a mm, menține interesul financiar al Uniunii. Trebuie să subliniem faptul că slăbiciunile identificate de Curtea de Conturi nu înseamnă fraudă sau pierdere de bani și acest lucru devine clar dacă ținem cont de dimensiunea multianuală a programelor de cheltuire și de mecanismele um, preventive și de corecție. Comisia a recuperat sau corectat 1,84 miliarde de euro în ceea ce privește sumele alocate incorrect în anul 2011. Și chiar dacă aceste sume se referă și la plățile din anii anteriori, în termeni financiari, asta înseamnă, de fapt, 1,4% din plățile făcute în anul 2011. Această cifră însă nu conține sume recuperate sau corectate de către statele membre în ceea ce privește coeziunea, asta în urma auditului și controlului propriu. Comisia va încerca să obțină date mai de încredere din partea statelor membre pentru că anul viitor să ofere o imagine de ansamblu mai completă în ceea ce privește măsurile de corectare implementate la nivelul Uniunii Europene și la nivel național. Ținând cont de recomandările de descărcare de gestiune, Comisia a întreprins acțiuni serioase pentru prevenirea erorilor. La coeziune, Comisia a decis în anul 2011 să inițieze 13 proceduri de suspendare și să întrerupă 105 plăți, uh, reprezentând o sumă totală de 2,75 miliarde de euro. Aceste instrumente vor fi aplicate cu strictețe și în viitor. Pentru 2014 am uh, prevăzut ca acestea să fie completate de mecanisme de corecție netă prin toate programele de gestionare partajată. Stimați eurodeputați, stimați membri ai Curții de Conturi, Comisia își ia foarte în serios responsabilitatea și va continua să muncească pentru a obține rezultate și mai bune pe viitor, asta în beneficiul cetățenilor europeni și uh, în beneficiul contribuabililor. Vom ține cont de toate inițiativele necesare pentru a corecta slăbiciunile identificate de Curtea de Conturi și pentru a intensifica Uh, procedura de uh, descărcare de gestiune în cooperare cu autoritatea de descărcare. Cooperarea este esențială în acest uh, sens și e esențial și angajamentul față de răspunderea pe care o avem în gestionarea partajată. După cum am spus, contez pe președinția de acum și pe președinția viitoară pentru a atinge acest obiectiv și la Consiliu. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar, și acum dau cuvântul oratorilor scriși în numele grupurilor politice. Începem cu grupul PPE și are cuvântul domnul Marcus Piper, două minute. Ja, vielen Dank, Frau. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar, doamnă, domnule președinte al curții. În ciuda tuturor progreselor uh, care se pot uh, citi în raportul dumneavoastră, totuși este în continuare motiv de îngrijorare. Rata de eroare a crescut și în 2011. Surprinzătoare sunt uh, erorile la dezvoltarea rurală și la fondul de coeziune. Mi se pare îngrijorător că 62% din greșelile, erorile pe care le-a constatat Curtea de Conturi ar fi putut să fie constatate de către statele membre și tendința este în creștere. Doamnelor și domnilor, nu așa putem construi încrederea unul în celălalt, dar nici prin faptul că contur, Curtea de Conturi uh, nu dorește să publice această rată de eroare în statele membre. Din acest raport trăiesc trei consecințe. În primul rând, este mai clar ca niciodată că fondurile europene trebuie să funcționeze doar în administrațiile, să meargă doar la administrațiile care funcționează și aceasta înseamnă mai multă răspundere de supraveghere la comisie, dar și ca condiționalitățile care sunt stabilite Uh, la fondurile agricole, de exemplu, trebuie să fie o consecință logică, deci numai dacă se aplică regulile, atunci trebuie să să curgă fonduri europene și nu pentru mismanagement și o gestiune proastă. În al treilea rând, a treia consecință, ratele de eroare trebuie să fie folosite mai nominal se pare că încercăm să ascundem ceva în momentul de față. Eu cred însă că Uniunea Europeană, care dorește să câștige încredere, nu dă un semnal bun prin aceasta. În al, în al patrulea rând, Parlamentul nu trebuie să fie uh, doar un arbitru între, parlament, între Comisie și Consiliu, ci noi, de exemplu, acum suntem responsabili în politicile structurale, politicile agricole, responsabili 100%. Uh, și întrebarea este însă dacă avem într-adevăr capacitățile de control bugetar care să poată corespunde răspunde acestui nou rol care ne-a revenit. Curtea de Conturi, Comisia și Olaful sunt structuri foarte puternice, deci dacă vrem cu adevărat un control parlamentar independent, atunci e nevoie de o putere mai mare pentru Parlamentul European. Și unde putem face acest lucru trebuie discutat în uh, procedura de descărcare. Mulțumesc! Mulțumesc, chiar acum pentru socialiști și democrații are cuvântul domnul Gaier, 3 minute. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte Caldeira, domnule comisar Șemeta, dragi colegi, dragi colegi, în primul rând vreau să îi mulțumesc Curții de Conturi pentru prezentarea raportului anual. Este instrumentul nostru cel mai uh, important în procedura de descărcare de gestiune pentru bugetul Comisiei. Vreau să mulțumesc pentru o procedură transparentă și pentru un document care cu siguranță ne ajută în activitatea noastră. Acest raport constată a 18-a oară că declarația uh, de conformitate pentru Comisie um, e una care um, e necesară și că rata de eroare e în scădere, dar e foarte clar că avem nevoie de o tendință de îmbunătățire clară în ceea ce privește reducerea marjei de eroare în implementarea bugetului comunitar. Deci nu vom slăbi presiunea. Raportul Curții de Conturi constată, dragi, dragi colegi, că trebuie să facem un apel și la Consiliu, care uh, trebuie să găsească acum uh, un teren comun pentru cadrul financiar multianual. Un sistem de control pentru statele membre este foarte necesar. Nu, e nece- nu sunt necesare regulile netransparente și uh, opace. Cine este pentru better spending poate să înceapă de pe acum să acționeze, pentru că cine vrea better spending, cheltuire mai bună, trebuie să îmbunătățească controlul în statele membre, nu să reducă bugetul. Cine vrea cheltuieli mai bune, trebuie să-și facă treaba acasă, cum trebuie, pentru că sistemele de control din Germania, Olanda, Regatul Unit, așa cum uh, constată și și raportul nu sunt unele perfecte. Pentru anul 2011 ne îngrijorează faptul că la anumite capitole bugetul s-a înrăutățit, după cum a spus, uh, implementarea bugetară s-a înrăutățit, după cum a spus și domnul uh, Piper. La cercetare, de exemplu, avem uh, un domeniu gestionat direct unde rata de eroare s-a dublat de la 1,4 la 3%, deci trebuie ca de la Comisia pentru Cercetare, de la Comisarul pentru Cercetare să trecem un plan de acțiune, să cerem un plan de acțiune pentru a reduce acest uh, lucru. Apoi, uh, curtea estimează că la uh, dezvoltare rurală avem o rată de 7,7% și e foarte clar că aici e problema cea mai mare. Și nu ne poate consola faptul că programele din statele membre au ajuns la maturitate de plină și că odată cu plățile pentru proiectele de dezvoltare avem uh, o finalizare a programelor. Nu. Ne interesează foarte tare ca la Direcția Generală Agricultură și la, la Uh, biroul domnului Cioloș să existe un control așa cum trebuie, după cum a existat în politica regională. Este un exemplu foarte bun pentru faptul că ajută măsurile preventive. La 6% rată eroare pe sumele generale, mi se pare că avem o, uh, în continuare o rată mult prea ridicată, dar cel puțin direcția este una bună, direcția de corectare. Uh, avem un plan de acțiune pentru sistemele de control naționale. Până acum lucrurile s-au îmbunătățit, așa că domnul Cioroș ar trebui să înceapă deja să se gândească la un propriu plan de acțiune pentru reducerea marjei de eroare în politica agricolă. Și în politica regională lucrurile se pot îmbunătăți. Vrem ca proiectele retrospective să nu mai existe și vrem ca la politica regională să existe o măsură similară cu cea de la Direcția de Ocupare, să se intervină în momentul în care statele membre nu pot garanta controle cum trebuie și vrem corecturi nete. Statele membre trebuie să primească bani pentru alte proiecte și să facă un transfer doar dacă uh, suportă ei costurile de corecturi. Adesea, statele membre nu sunt în măsură să identifice singure uh, aceste erori și, din nou, sarcina revine Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, în numele grupului ALDE, are cuvântul domnul Ceații Marcachis Mulțumesc, stimată doamnă președinte, domnule președinte Caldera, domnilor și domnilor. Aș dori mai întâi să mulțumesc Curții de Conturi pentru activitatea aceasta importantă pe care o facem fiecare an pentru contribuabilul european. Domnule Caldera, sunteți și veți rămâne un partener uh, esențial pentru noi ca parlamentari europeni și sunteți și reprezentanții autorității de descărcare a Uniunii Europene. Acum un an, când ați prezentat raportul de anul trecut uh, al Curții de Conturi, am vorbit despre o imagine pozitivă cu anumite umbre. Acum este imaginea similară, dar din păcate și umbrele au rămas. Din păcate au rămas 130 de miliarde pentru 2010, 5 miliarde ar fi trebuit să fie suma și aceasta este o marjă de eroare de 3,5%. Într-adevăr o îmbunătățire față de anii trecuți, dar totuși prea mare această marjă de eroare. Nu știu sincer cum în situația atât de dificilă economic în Europa se pot justifica astfel de cifre, dar există totuși și aspecte pozitive. Instrumentele pe care le are Parlamentul, în, de exemplu, un raportul de descărcare pentru comisie, pot în fine să fie aplicate și funcționează. Funcționează chiar uh, foarte bine, mai ales în domeniul ocupare și aspecte sociale. Direcția Generală EMPL și domnul comisar Andor aplică din 2008 o politică consecventă de, de uh, înghețare și de um, a plăților dacă proiectele nu funcționeze și de aceea Rata de eroare a scăzut la 2,2%. Felicitări, domnule Andor, într-adevăr, activitatea noastră este consecventă și uh, sunteți într-adevăr un model. Vreau să îl felicit și pe domnul Șemeta pentru că și el supraveghează acest domeniu. Însă eu, ca raportor anterior pentru descărcarea bugetară, împreună cu colegii mei de la Parlament, am amintit de mai multe ori ca banii care sunt, au fost uh, plătiți fără justificare să, fiți re, să fie retrași. Și această metodă se aplică din ce în ce mai mult și vreau să vă felicit pentru acest lucru, pentru că m-am uitat la summary-urile anuale, la rezumatele anuale și am văzut că acest func- uh, instrument funcționează foarte bine. În ceea ce rămâne de văzut despre eficiență, raportul de evaluare a fost uh, considerat ca fiind prea vag de către Curtea de Conturi. Domnului Gaier, care este responsabil anul acesta pentru descărcarea bugetară, aș vrea vrea să-i ofer ajutorul meu, ajutorul tuturor parlamentarilor pentru ca această procedură să fie îmbunătățită. Vă mulțumesc! Grazie. Mulțumesc! Are cuvântul acum în numele verzilor domnul Staz. Un minut și jumătate. Dank u, voorzitter. Eh, meneer de commissaris, eh, achte van de Rekenkamer, collega's. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Curții de Conturi, stimați colegi, Este al 18 an în care Curtea de Conturi nu ne dă o declarație de asigurare și nu ne dă o descărcare de buget. Se citează rata de eroare din dezvoltarea rurală, pescuit, politica generală de sănătate, rate de eroare care sunt importante. Aceste sectoare sunt incluse de către comisie, după cum a spus uh, domnul Șemeta în discursul său uh, din această dimineață. Uh, comisia cunoaște situația și nu face nimic. În ceea ce privește Curtea de Conturi, poate ar fi mai util ca în raportul Curții de Conturi să spuneți mai clar care sunt statele membre care comit cele mai multe erori. Trebuie să fim mult mai duri și mai decisivi pentru ca statele membre să devină responsabile. În final, cred că trebuie să acordăm o uh, atenție mult mai mare resurselor proprii, în special taxei pe valoare mm, adăugată. Se estimează că frauda pe TVA atinge 100 de milioane de euro. Trebuie să acordăm mai mare atenție organizațiilor infracționale care pot să care profită de banii contribuabililor. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Cescova, 3 minute. Ehm, <clears throat> vážená paní předsedkyně, eh, vážené kolegyně. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, concluziile curții de conturi mi se par îngrijorătoare. Prim, principala problemă este rata de eroare în distribuirea fondurilor europene de către statele membre sub gestiunea comună. Există două Uh, domenii unde există o rată de eroare alarmantă. Trebuie să adoptăm un regim pentru a permite Comisiei să evalueze dificultățile din statele membre și să răspundă la timp. În 2011, fondurile europene au fost uh, cheltuite în mai multe domenii fără să se țină cont de reguli. Uh, imaginea din raport este una destul de tristă fermierii primesc mai multe fonduri decât merită pentru uh, zonele uh, arabile. Uh, contabilitatea nu este întotdeauna bună și costurile sunt supraestimate în mod constant. Se cere rambursarea unor costuri neeligibile și documentația deseori lipsește. Găsim erori și în licitații și nu se respectă nici regulile de ecocondiționalitate. Apare întrebarea dacă cumva regulile sunt prea complexe sau dacă Uh, problemele se datorează faptului că statele membre nu doresc să dea curs regulilor sau dacă există intenții infracționale. În unele state membre uh, există o rată a, eroarei, uh, a erorii extrem de mare, însă autoritățile naționale ale statului membru aveau suficientă suficiente informații pentru a întreprinde pași înainte de a prezenta, de a transmite aceste date mai departe comisiei. Eu cred că organismele naționale ar trebui să fie mult mai eficiente și să își asume o responsabilitate mai mare. Mecanismele de control în majoritatea domeniilor ale politicilor, domeniilor politice europene au fost de, găsite a fi eficiente doar în parte. Pe lângă controle formale, trebuie să putem să direcționăm fonduri către proiecte care să fie eficiente. Dacă investim foarte mulți bani într-un proiect, acest lucru nu înseamnă neapărat că acesta aduce plus valoare pentru cetățeni. Vă mulțumesc. Eh, urmează doamna Andreasen, un minut și jumătate. This is now... Mulțumesc, doamnă președinte. Acesta este al 11-lea an în care auditorii nu pot să eh, considere bugetul ca fiind eh, perfect. Și anume, în continuare există foarte multe marje de eroare și comisia se scuză întotdeauna spunând că este vina statelor membre care uh, comit aceste erori. Dar uh, banii uh, contribuabililor au fost însărcinați în Comisiei Europene și aceștia au avut încredere, pentru că ea trebuie să facă controlul înainte să dea, de fapt, uh, fondurile către statele membre. Și Parlamentul este de vină pentru că a încercat tot timpul să um, folosească bugetul european uh, bazându-se pe marja de eroare, care nu înseamnă neapărat fraudă, considera Parlamentul de exemplu, dacă cineva primește bani pentru 150 de um, oi și de fapt nu are nicio oaie, aceasta este fraudă de fapt. Așadar, Comisia refuză să-și preia răspunderea pentru banii contribuabililor și, se, uh, și dă vina pe statele membre. De ce trebuie după aceea însă mai mulți bani pentru a finanța, pentru a da sancțiune acestor state membre? Iată de ce uh, trebuie să reducem bugetul, trebuie, nu mai trebuie să așteptăm, ci trebuie să reducem chiar acum. Mulțumesc! Pentru grupul la GUE are cuvântul acum domnul Zondergaard, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc Curții de Conturi pentru un bun raport anual. Din păcate, după cum am auzit deja, acest uh, raport anual arată că se merge în direcția greșită, comparativ cu din 2006 până în 2009, mă scuzați, rata de eroare a scăzut la 3,3%, da, a fost o tendință foarte bună, dar uh, a început iarăși să crească în anul 2010 la, 2000, la 3,7 și în 2011 la 3,9. E interesant de constatat că a scăzut uh, numărul erorilor de la 33% în 2010 la 40% în 2011. Și e clar că nu ne putem declara satisfăcuți de asta. Dacă în trecut s-a uh, acționat în momentul în care s-a constatat erori, atunci am uh, um, lăudat comisia. Dar trebuie în continuare să spunem cine este vinovat în momentul în care se constată erori. Pentru că de 2 ani de zile rata erorilor este în creștere și nu se poate ca comisia să dea vina doar pe alții, pentru că până la urmă răspunderea este la comisie în ceea ce privește gestionarea banilor europeni. Așa că dacă la anul uh, va fi al treilea an consecutiv în care vedem că rata de eroare crește, va fi foarte dificil să justificăm asta în fața cetățenilor. Deci va fi un an decisiv. Trebuie așadar uh, să uh, intervenim pentru că nu se poate ca să continuăm așa fără să ne pedepsească alegătorii. Mulțumesc. În numele neafiliaților, doamna Sinclair, un minut și jumătate. Alegătorii mei nu ar fi surprinși să afle că banii lor munciți sunt distribuiți în mod neglijent de către Uniunea Europeană. Acum se, se dorește creșterea bugetului european. Uh, Alegătorilor mei li se pare că acest lucru este inacceptabil acum când toată lumea vorbesc, vorbește de austeritate. Birocrații din Uniunea Europeană uh, utilizează banii care vin de la statele membre. Eh, știu că 60% dintre erorile semnalate de către curte ar, put, ar fi putut fi identificate de către statele membre, însă există și problema complexității regulilor. Un exemplu este că s-au utilizat 700 de milioane de euro pentru a uh, stabili un stat de drept în Kosovo însă un rap, toate rapoartele experților spun că experții trebuie, spun că trebuie să se investească în formarea personalului juridic. În schimb, Uniunea Europeană consideră că pur și simplu aruncând cu bani către o problemă, aceasta va, se va rezolva de la sine. Un coleg vorbea despre încredere. Cetățenii din Regatul Unit au din ce în ce mai puțină încredere în uh, Uniunea Europeană și de aceea avem nevoie de un referendum. Cu cât mai uh, repede, cu atât mai bine. Vă mulțumesc. Au cuvântul acum ceilalți vorbitori. Începem cu dom- domnul Ortiz. Două minute. Che non è in aula, quindi... Văd că nu este în sală, deci îi dau cuvântul domnului Stravakakis. Este? Buenos días. Eh, eh, creemos que el, el... Bună ziua. Suntem de părere că și Curtea de Conturi, care ne-a prezentat acum raportul său anual, arată că există multe chestiuni pe care trebuie în continuare să le verificăm. Trebuie să continuăm să ne facem datoria din toate părțile, bineînțeles, toți participanții la acest proces și să facem tot posibilul ca să îmbunătățim situația. Statele membre trebuie să preiau un rol foarte important. În primul rând, este important ca toți să se implice pentru ca rezultatul să fie cât se poate de bun. Pentru că acesta este cel mai bine pentru toată lumea. Mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Stravakakis. Un minut. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο. Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc domnului președinte Caldeira pentru prezentarea raportului anual al Curții de Conturi pe 2011. Dată fiind criza economică și financiară și criza bugetului uh, public, e foarte important ca banii publici să fie drămuiți așa cum trebuie. Există o serie de erori în politica regională, politica de transport și alte sectoare și este important ca erorile să scadă în continuare. E important ca banii europeni să fie cheltuiți uh, decent. Nu înseamnă neapărat să reducem cheltuielile, dar să le controlăm mai bine. Autoritățile naționale trebuie să-și asume răspunderea de o, pentru o bună gestionare a banilor comunitari. Curtea de conturi spune că peste 60% din erori uh, apar în politica regională și că ar fi trebuit să fie identificate în primul rând de statele membre, dacă acestea s-ar fi sinchisit. Mulțumesc. Are cuvântul acum Ian Mulder. Două minute. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, Îmi cer scuze că nu am putut participa la începutul dezbaterii pentru că am avut o altă întâlnire importantă. Mulți din cei care au luat cuvântul aici au repetat faptul că este al 18-lea an în care Curtea de Conturi nu poate să ne acorde o declara- declarație de asigurare. Uh, de aceea, Parlamentul Uh, are o sarcină din ce în ce mai grea pentru a acorda descărcarea de buget comisiei. Deja de mult timp se încearcă pași timizi din partea comisiei, s-au încercat aproape toate soluțiile posibile, însă nu s-a folosit o manevră în ciuda insistențelor Parlamentului, și anume, dacă acordăm bani statelor membre, atunci când statele membre comit cea mai mare parte a erorilor, trebuie ca statele membre să își asume responsabilitatea. Parlamentul repetă de ani de zile acest deziderat ca statele membre să răspundă și mă întreb dacă um, vocea Parlamentului este ascultată. Noul regulament uh, dă posibilitatea statelor membre să prezinte din proprie inițiativă o declarație de asigurare. Credem că Comisia trebuie să aibă un rol activ, să eh, informeze statele membre că eh, să încurajeze statele membre să prezinte o asemenea declarație pentru că aceasta eh, reprezintă un avantaj. Trebuie să se ofere și un avantaj statelor membre pentru a ști mai clar ceea ce se întâmplă cu fondurile europene. Vă mulțumim. Are cuvântul domnul Vlașac, un minut și jumătate. Stimate domnul președinte, doamnelor și domnilor, oricine citește raportul anual al Curții de Conturi, va constata că întotdeauna undeva cineva face o greșeală. Rata de eroare este mare, nu există control și programele individuale sunt atât de pline de erori încât nu întotdeauna se poate demonstra o valoare adăugată pentru Uniunea Europeană. Una dintre domeniile care este menționat ca atare este politica rurală aproape 50% este plină de erori și cea mai mare eroare este nerespectarea regulilor atunci când se organizează licitațiile sau uh, ineligibilitatea pentru plăți a proiectelor și aceasta este exact problema cea mai gravă. Pentru că nu înseamnă că beneficiarii vor să comită fraude, ci sunt pierduți în atâtea proceduri și birocrații. Câteodată sunt plini de bunăvoință, încearcă să facă ceva și după aceea învață că au făcut mai mult decât aveau voie sau că au făcut economii când nu trebuiau să facă sau că, de exemplu, uh, nu au uh, un steag de dimensiune care trebuie și deci că trebuie să ramburseze banii. Deci uh, și curtea apoi vrea să recomande mai multe reguli, mai multe uh, controle și sancțiuni mai mari, dar de fapt nu aceasta este ceea ce e necesar. Singurul fel de a remedia problema este o revizuire radicală a tuturor regulilor, o simplificare a procesului și un parteneriat uh, mai clar în ceea ce privește proiectele. Atunci când proiectele sunt simple, nu se vor putea pune în aplicare pentru că va fi prea complicat. Mulțumesc! Grație la par- Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Hartong. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul Curții de Conturi pentru anul 2011 este în continuare problematic iată că discutăm despre problemele din agricultură, despre faptul că uh, fermierii plătesc bani, uh, dar uh, bani alocați foarte prost din păcate, este doar vârful icebergului a ceea ce se întâmplă acest bun raport al Curții de Conturi, pentru că, iată, este a 18-a oară în care nu se poate da o declarație de asigurare și e foarte clar că statele membre, unele state membre nu și au rolul controlului în serios. Există diferențe între statele membre și cred că ar trebui de data aceasta să numim statele problemă. Uh, Uh, Curtea de Conturi a transmis un mesaj foarte clar. A spus, de exemplu, că este greu să întrezărim valoarea adăugată europeană și, în al doilea rând, că nu putem să discutăm despre eficiență și cumpătare în ceea ce privește cheltuirea banilor europeni. Partidul meu spune asta de ani de zile și este foarte bine că acest mesaj este acum consolidat la Curtea de Conturi. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Gresle, două minute. Doamnă președinte, stimate domnule președinte al Curții de Conturi, domnule comisar, dragi colegi, în această dimineață am hotărât, pe de-o parte, să mă rușinez pentru faptul că Consiliul nu este aici, deși spune că are un rol important de jucat în această procedură de descărcare și că noi trebuie să reacționăm la recomandările sale și văd că astăzi nu e aici. Pe de altă parte, mi-e rușine de ceea ce au spus unii colegi aici, mi se pare absolut uh, de o calitate de pus la îndoială. De asemenea, trebuie să ne gândim și că nu am criticat până acum acei 96%, la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 care au fost uh, bani care au fost uh, acordați fără să existe o rată de eroare. Avem demonstrații în toată Europa. Ce am obținut în ceea ce privește șomajul la tineri uh, cu fondurile pe care le-am pus la dispoziție prin Uniunea Europeană? Ce am reușit să obținem prin, în ceea ce privește locurile de muncă, banii pentru inovație și cercetare? Ce am obținut cu tot ceea ce facem în statele membre? Poate mai bine să vorbim și despre asta. Ar fi bine, poate să fie auzim și mai multe despre aceste subiecte. În momentul de față, în situația în care se află Uniunea Europeană, mi se pare că într într-adevăr, suntem într-un moment în care ar trebui să demonstrăm ce facem pozitiv și nu neapărat ce facem prost. Cred că trebuie să ne uităm la acea procedură de descărcare în care se vede mai bine ce am realizat și care sunt rezultatele pe care putem să le prezentăm în fața cetățenilor. Pe de altă parte, fără o bună administrare, statele membre nu pot funcționa și nici Europa nu poate funcționa. Și de aceea, domnule comisar Șemeta, vreau să vă întreb ce facem dacă la fonduri de, de coeziune numai a cincea plată este, fiecare a cincea plată este corectă, anul trecut era fiecare a patra plată care era corectă. Deci cred că e nevoie de o privire de ansamblu mai bună pentru a vedea cum se um, ved, văd efectele crizei financiare pe statele membre și pe um, cei care participă la aceste programe. Ce facem atunci când se simte criza în acest context? Cum reacționăm? Aș vrea de asemenea să ne gândim și Comisia să se gândească cum putem să influențăm aceste reguli pe viitor. Care sunt regulile eligibile? Care sunt uh, regulile eligibile pentru statele membre în ceea ce privește fondurile structurale? Și dacă există acele reguli reguli de eligibilitate în care nu se mai pot după aceea controla lucrurile, trebuie noi să ne gândim bine ce facem, iar Comisia trebuie să lucreze mult mai bine cu statele membre pentru a încerca să, evita, să evite acele catastrofe de, de care vorbim în fiecare an după aia la această discuție. Mulțumesc! Grazie, la parola all'onorevole Vaughan per... Mulțumesc, are cuvântul domnul Vaughan, un minut și jumătate. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Ca uh, raportor pentru acest raport, salut raportul anual al uh, Curții de conturi, conturi. Deja s-a menționat rata de eroare de 3,9%, însă cred că trebuie să spunem și alte lucruri. De exemplu, mi se pare important ca curtea să Uh, facă diferența între eroare și fraudă. Doar 0,2% dintre plăți au fost identificate ca fiind frauduloase. Cred că avem nevoie de o metodologie mai bună. Uh, în momentul actual, uh, plățile excesive și plățile inferioare pragului sunt categorizate în aceeași categorie, ceea ce nu pare corect. De asemenea, mi se pare important ca mi se pare important că în capitolul 10 curtea a început să examineze evaluarea de îmbunătățire a făcută de comisie. Este un început bun. Uh, procedura trebuie să fie însă îmbunătățită. Cu toții trebuie să căutăm ameliorări la curte, la parlament, în statele membre sau la comisie îmbunătățiri în sensul recuperării fondurilor, a simplificării. Toate aceste lucruri pot să ducă la îmbunătățirea situației. Trebuie să îmbunătățim uh, constant felul în care cheltuim banii europeni. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Ehrenhauser. Un minut. Mulțumesc, domnilor și domnilor. Eu cred că ne învârtim într-un cerc, pentru că an de an trebuie să auzim care este rata de eroare. În fiecare an vedem că nu se poate da un aviz favorabil, o declarație de asigurare cu privire la cheltuirea banilor europeni și an de an constatăm că domnul președinte Barroso nu atinge obiectivul formulat în 2005, în ianuarie. Și problema este că bugetul european este cumva călcâiul lui al Hile uh, al Uniunii Europene, pentru că este atât de controversat. Astăzi uh, Putem să observăm asta cu atât mai bine când discutăm despre acest subiect. E nevoie de o acțiune din partea mediului comunitar, atât în ceea ce este venituri și cheltuielile. Deja pe cheltuieli s-a discutat foarte mult și este important ca statele membre să-și asume în sfârșit răspunderea odată pentru rata erorilor în administrarea banilor și apoi în ceea ce privește recuperarea banilor prost cheltuiți. Iar în ceea ce privește venitul, e clar că a sosit momentul să avem un obiectiv uh, pe termen lung și anume ar trebui să înlocuim uh, venitul la bugetul UE prin uh, taxa pentru tranzacția financiară. Astfel am putea să eliminăm tot felul de um, controverse nenecesare pe bugetul european și să punem capăt tot un număr de rabaturi care, rabaturi care se oferă gratuit. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Ayala Sender un minut. No. Sí, gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Mă auziți? Spune vorbitoarea. Avem de face din nou cu un paradox. 96% din buget este pus în aplicare foarte bine, așa a arătat-o și controlul uh, efectuat de Curtea de Conturi, dar din păcate în continuare avem o rată de eroare destul de mare. Un sistem de control mai eficient uh, este rezultatul între dialog, de, dialogului între Parlament, Comisie și Curtea de Conturi. Asta este ceea ce au spus și colegii înainte și Astfel am reușit să spargem acest cerc vicios. vicios. Însă, în acest an va trebui să ne ocupăm de teme mai concrete, de exemplu, rata de eroare la statele membre, de exemplu, în spațiul rural. Știm că există dificultăți în acel domeniu, iar riscurile cresc din ce în ce mai mult și responsabilitatea este în continuare la statele membre. Trebuie să se facă un control mai puternic, iar statele membre trebuie să reacționeze. Și se spune acest lucru în raport. Controlul trebuie să aibă loc în statele membre mai mult ca înainte. Aceasta se face și de către curțile de conturi la nivel național. Există însă în continuare surprize foarte mari, de exemplu atunci când în domeniul cercetării Există programe, pentru că acesta este un pilon important pentru depășirea crizei. Poate ați putea să ne spuneți mai mult despre aceasta. Mulțumesc, domnul Deutsch are cuvântul acum două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. În primul rând, vreau să mulțumesc domnului președinte Caldeira și uh, membrilor Curții de Conturi pentru acest raport anual. Este un document foarte bun de la care putem să plecăm în procedura de descărcare de gestiune în următoarele luni. În al doilea rând, vreau să spun că noi avem o vorbă foarte bună în maghiară care descrie foarte bine uh, ce se întâmplă cu jumătatea uh, plină sau goală a paharului. Ei bine, eu cred că de data aceasta paharul nostru, adică bugetul nostru comun, este pe jumătate gol și nu putem accepta că tendința micșorării ratei de eroare a dispărut. Nu putem uh, accepta că este al doilea an consecutiv în care rata de eroare crește. Alegătorii mei cu siguranță nu pot accepta faptul că în ultimii ani banii europeni nu au uh, fost uh, cheltuiți într-o manieră optimă. Așa că permiteți-mi să observ că uh, e inacceptabil faptul că astăzi Consiliul nu participă la această dezbatere. De trei ani avem un președinte permanent la Consiliu și de fiecare dată uh, nimeni din staful acestuia nu este aici când discutăm despre așa ceva sunt absenți și reprezentanții preștinției în exercițiu. Dacă, de exemplu, se constată că 62% din erori se întreprind la nivelul statelor membre în ceea ce privește politica de coeziune, atunci pentru mine este foarte clar că aceste state trebuie trase la răspundere de către preștinția Consiliului. Și în ceea ce privește utilizarea banilor pentru coeziune și tendința care există aici, e clar că trebuie să facem ceva și mesajul este foarte bun pentru summitul care începe astăzi. Pentru că trebuie să ținem cont de solidaritate. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mă uit în sală, dar nu cred că e domnul Golniș. Și nici domnul Sarvama Așa că dau cuvântul doamnei Cleva. Grație, signora Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. 60% din erorile în implementarea politicii regionale ar fi trebuit să fie uh, remarcate de către statele membre. Acest lucru este îngrijorător. Trebuie să se acorde o atenție mult mai mare proiectelor care creează o adevărată valoare adăugată pentru Europa. Sunt de acord cu cei care au spus că trebuie ca situația să fie monitorizată în toate statele membre. Este foarte important ca politici, politica de coeziune, care este un in, in, instrument foarte important pentru creștere și investiții, să fie în continuare sus, o politică susținută uh, puternic la nivel european. Nu ar trebui să ne uh, concentrăm pe reduceri, ci pe un control mai bun și pe o gestionare mai bună din partea statelor membre. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Odi. Două minute. La Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să adresez primele mele cuvinte domnului președinte al Curții de Conturi pentru a vă mulțumi împreună, bineînțeles, cu toți membrii curții, doamna Caiulaite, care este aici prezentă și vreau să-i mulțumesc pentru activitatea pe care ați depus-o și mai ales pentru grija pe care l o purtați parlamentarilor, pentru că, într-adevăr, aveți întotdeauna uh, un ochi pentru noi și vreau să mulțumesc și domnului comisar Șemeta, care a prelungit oarecum activitatea predecesorului dumnealui și a reușit să ducă la un progres controlul conturilor noastre și uh, calitatea raporturilor speciale de asemenea s-a îmbunătățit. Vreau să-l scuz pe colegul meu Sonic care trebuie să fie prezent la alte reuniuni parlamentare. Aș vrea să regret și absența Consiliului care este autoritate bugetară. Acest raport, domnule președinte, ajunge prea târziu la noi. Noastră nu sunteți de vină. Eu am uh, depus amendamente în cadrul regulamentului financiar pentru ca să se modifice calendarul. Trebuie ca și Comisia Europeană să poată depune conturile înainte de 31 martie în fiecare an, Curtea să-și depună raportul înainte de 30 iunie, iar Parlamentul să voteze înainte de 31 decembrie. Nu se poate astăzi ca în noiembrie să vorbim în continuare de chestiuni care țin de 2011 și eu propun de aceea ca grupul de lucru pe care l-am uh, propus eu să se întâlnească pentru ca să modificăm în fine acest calendar. Vreau să fac câteva comentarii. Articolul 323 din tratat sugerează ca Parlamentul să supravegheze asupra disponibilității mijloacelor financiare uh, care să fie la îndemâna Uniunii Europene. Mă întreb dacă Curtea n-ar putea să joace un fel de funcție de alertă în ceea ce privește funcționarea trezoreriei Uniunii. Am aflat că sunt 9 miliarde în minus pentru bugetul nostru, nu putem să ne plătim facturile și aș sugera ca, de exemplu, Curtea să ne ajute la supravegherea funcționării Uniunii. Și o, câteva cuvinte despre gestiunea partajată. Cred că ar trebui să revizuim un pic această această gestiune partajată. Mă întreb uh, cât de independente sunt autoritățile de auditare, relația cu instituțiile naționale de control, cum funcționează și cred că această gestiune partajată care a fost utilă la început uh, ar putea fi examinată din nou pentru a vedea dacă nu cumva la nivelul Uniunii Europene n-ar trebui să avem o funcție financiară proprie și să eliminăm această gestiune partajată în care se întâmplă foarte multe erori care costă foarte mult și a căror eficacitate ar trebui reexaminată. Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc, doamna Ivanova, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte domnule președinte, domnule comisar Șemeta, stimați colegi, mă alătur colegilor mei care au salutat raportul Curții de Conturi în legătură cu anul 2011. Voi face câteva comentarii pe aspecte care mi se par importante. Chestiunea comună. Raportul spune că ratele cele mai mari de eroare au fost găsite în domeniile dezvoltării rurale și politicii regionale. Dacă vrem să îmbunătățim sistemul de control, toate state, statele membre și toate părțile, părțile implicate trebuie să își asume responsabilitatea, statele membre, dar și Comisia. 20% din bani din fondurile europene sunt cheltuite direct de către Comisie și rata erorii a crescut de la 1,4 la 3% în 2011. Ca și colegii mei, aș uh, dori să aflu care este motivul pentru această creștere și ce măsuri are de gând să ia Comisia. În al doilea rând, legătura între bani investiți și rezultate. Salut capitolul 10 din noul raport care arată rezultatele obținute din fondurile comunitare Trebuie să trecem la un model de cheltuieli bazat pe performanță. Avem nevoie de indicatori clari, um, ținte și obiective care trebuie să fie considerate atinse sau nu. Raportul spune foarte clar că mai trebuie făcute multe. Noi trebuie să facem un lucru greu, să facem mai mult cu fonduri mai puține statele membre trebuie să conlucreze cu Comisia pentru a reuși să cheltuiască fiecare euro într-un mod eficient, pentru că acest lucru îl așteaptă cetățenii. Este ultimul meu discurs în plenară și, mă, și folosesc această ocazie pentru a mulțumi tuturor colegi din Parlamentul European, în special colegilor de la Comisia de Control Bugetar, în special secretariatului pentru excelenta cooperare din acești ani. Eh, mă bucur că am avut acești ani foarte dinamici și sper că vom continua cooperarea. Puteți conta pe mine că dialogul cu Parlamentul European va fi o prioritate cheie în funcția pe care o voi ocupa în viitor. Vă mulțumesc! Grazie, eh, colega Ivanova. Mulțumim, eh, doamna Ivanova. Mult vă urăm mult noroc. Acum dăm cuvântul ce intervențiilor uh, spontane. Doamna Galpelț. Mulțumesc, doamnă președinte, doamna Galpelț. Aș vrea spune, să spun că pe total, pe total Uniunea Europeană a cheltuit banii mai bine decât în anii trecuți. Consiliul și Parlamentul uh, decid împreună despre bugetul anual, dar, de fapt, Comisia Europeană trebuie să se asigure ca fondurile să fie bine cheltuite și cred că există încă spațiu de îmbunătățire. Raportul pentru 2011 ne arată că mergem într-o direcție bună, dar totuși trebuie ca în domeniul ratei de eroare să se mai îmbunătățească lucrurile. În ceea ce privește, de exemplu, coeziunea, uh, politica agricolă sau alte domenii în care există din ce în ce mai multe erori și există, din păcate, și uh, plăți nelegitimate. Din păcate, ă, desigur, de fapt, ă, răspunderea este la Comisie și la statele membre, dar există și o problemă sistemică mai degrabă, și anume că fondurile nu au fost folosite țintit și nu au fost folosite eficient în multe dintre cazuri. Sunt de acord de aceea cu domnul comisar. Cred că avem nevoie de o simplificare și chiar dacă bugetul se micșorează, trebuie să lucrăm mai eficient. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Davis. Mulțumesc. Aș vrea să știu ce fel de scuză oferă statele membre pentru faptul că nu își fac ordine în conturi. Uh, Uh, oare scuza poate fi, utiliza, poate fi folosită de uh, Nigel Farage? Pentru că ea și-a asumat un angajament pentru transparență de plină, dar dacă te uiți pe site-ul domniei sale, vezi că Acolo e doar o vorbă în vânt ceea ce a spus el și drept scuză a spus că și-a pierdut uh, chitanțele când a venit vorba de declarațiile de cheltuieli și apoi a spus că are foarte multe uh, chitanțe, dar uh, nu sunt acolo, pur și simplu. Nu știu ce înseamnă asta. Și apoi a spus că n-a avut timp să-și facă ordine în cheltuieli. Chit că a angajat-o pe soția sa să facă ordine exact în cheltuieli și apoi îl citez, spune că unele chitanțe s-au pierdut. Și cei cu asta? Vreau să știu, președintele Curții de Conturi poate să-mi spună ceva despre asta? Oare un stat uh, membru a oferit vreodată un răspuns atât de patetic precum cel utilizat de uh, Nigel Farage, care a spus am pierdut chitanța și cei cu asta? Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul comisar Șemeta. Thank you, Mrs. President. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte, președinte Caldera, stimați membri. Dezbaterea de aici ne arată în mod clar că gestiunea comună este un subiect uh, foarte actual și în dezbaterea actuală legată de buget. Însă, în ceea ce privește cerințele comisiei, comisia a analizat în profunzime observațiile curții de conturi și va implementa recomandările sale. Deja am început munca în acest sens și vreau să vă asigur că consiliile de activitate anuală, pentru prima dată în istorie, au tras concluzii care corespund aproape total cu evaluarea curții de conturi. Pe baza rapoartelor de activitate anuale și pe baza evaluărilor făcut de directorul general de la Agri, de la cercetare și alți directori generali. Ei trebuie să găsească planuri de acțiune concrete pentru a îmbunătăți situația în domeniile pe care le gestionează colegii mei, eh, domnul comisar Cioloș, doamna comisar Gegan Quinn, domnul comisar Andor, care vor participa în, la procedura de descărcare. Aceștia vor putea să explice acțiunile concrete pe care le vor implementa pentru a rezolva problemele reflectate în concluziile directorilor generali. Aș dori să vă atrag atenția și asupra unui alt aspect. Se vorbește despre reguli complexe. Nu aceste reguli nu sunt complexe doar la nivel comunitar. După cum am spus în discursul meu introductiv, am făcut propuneri pentru următoarea perioadă financiară de a simplifica considerabil eh, regulile europene. Este problematic eh, faptul că statele membre introduc reguli și mai complexe și un uh, Um, număr semnificativ de erori se datorează regulilor complexe la nivelul statelor membre. Această problemă trebuie să fie abordată foarte curajos. În cea, în, pe lângă fraudele legate de TVA, Comisia lucrează Uh, foarte intens pe acest subiect și a, va propune o propunere pentru un mecanism de reacție rapidă. Sperăm că Consiliul va adopta această propunere rapid, uh, ceea ce va uh, aduce la o reducere rapidă a fraudei în domeniul TVA. De asemenea, anul viitor vom elabora un pachet pentru a combate evaziunea fiscală și uh, evaziunea și neplata impozitelor. Acest uh, pachet va, sperăm că va acorda suficiente instrumente pentru a îmbunătăți situația în ceea ce privește colectarea TVA. S-au menționat uh, probleme legate și de recuperarea fondurilor. Este foarte important ca, uh, că legislația propusă acum introduce corectări nete pentru perioada următoare Sperăm că în final vom avea o legislație care să conțină această revizuire extrem de importantă. Contez pe susținerea dumneavoastră în această procedură de descărcare și aștept să am o cooperare bună și cu președinția Consiliului pentru a mă asigura că problemele care au ieșit la iveală în cadrul acestei proceduri de descărcare vor fi luate în considerare de către statele membre. Mulțumim, domnule comisar. Are cuvântul acum domnul președinte Caldeira. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi mai întâi să mulțumesc pentru complimentele pe care mi le-au adresat uh, deputații și mie și reprezentanților Curții de Conturi. Vom uh, face tot posibilul pentru a contribui și noi la eforturile pe care le fac uh, toți. Cred că Prioritatea noastră a tuturor este să asigurăm un management sănătos al întregii, uh, întregului buget al Uniunii Europene. Am fost rugat să spun dacă aș accepta un răspuns uh, să what și ce dacă, dacă lipsesc facturi. Uh, Cred că în anumite situații factorile chiar nu sunt și uh, puteți vedea în raportul nostru că am identificat problemele și am spus lipsește o chitanță, trebuie să tragem uh, consecințele. Un uh, auditor nu poate, bineînțeles, să accepte și ce dacă ca răspuns. Dar uh, având în vedere acest subiect, am și un rol de jucat în ceea ce privește cauzele acestei probleme. Foarte mulți dintre deputați au subliniat nevoia de a îmbunătăți situația actuală. Dar trebuie să ne amintim și de unde am plecat înainte să avem această perioadă cadru și unde ne aflăm astăzi. A, a fost într-adevăr o îmbunătățire, iar ceea ce spune curtea este că există potențialul să folosim mai eficient și mai țintit fondurile existente, să le utilizăm mai bine. Însă, într-adevăr, autoritățile naționale au aici un rol cheie de jucat, pentru că ei sunt în prima linie pentru apărarea bunui funcționări și bunei aplicări a acestor fonduri. Sigur că lucrurile sunt complexe pentru că ne transmitem uh, autorității condițiile de eligibilitate și după aceea există 27 de condiții care sunt delegate deci la autoritățile naționale și deci aceasta poate fi extrem de complex. Dar avem acum oportunitatea atunci când vorbim de regulamentele necesare pentru perioada următoare să adresăm uh, direct cauza problemelor. Uh, nu putem să așteptăm ca erorile să treacă de la 0 la 10, de exemplu, în rata lor, sau de la 0 la 100. Dacă nu rezolvăm cauzele problemei, nu vom putea să așteptăm schimbări majore după aceea. Recomandarea noastră, stimați deputați, este foarte clară. Cerem deja de mult scheme mai simple de folosire a fondurilor obiective clare legate de atribuirea de fonduri și uh, sisteme eficiente din punct de vedere al costurilor de folosire a acestora. Suntem uh, în măsură să vedem dacă dorim sau nu să mai tolerăm un risc de eroare în anumite situații. Aceasta este o sarcină care revine Consiliului și Parlamentului European deja din 2004, când am fost rugați să ne gândim la această posibilitate. Sarcina noastră, în calitate de auditori, este să ne ocupăm de domeniile de risc și am uh, stabilit uh, aceasta ca fiind o prioritate. Am făcut recomandări clare pentru îmbunătățire. Acesta este rolul nostru și facem uh, tot ce putem în acest sens. Suntem însă în continuare conștienți, domnule Vaughan, că erorile administrative se pot întâmpla și dacă există, atunci aceasta indică faptul că există un risc uh, într-un sistem care s-ar putea după aceea multiplica și ar putea pune în pericol toate sumele. Sunt absolut de acord cu doamna Gresle că statele membre și Comisia trebuie să lucreze împreună pentru a duce lucrurile la progres când au o responsabilitate partajată și vreau să îl asigur pe domnul Odi că am notat uh, sugestia sa pentru ca curtea să joace un semnal, uh, un rol de semnal de alarmă. Trebuie să facem uh, eforturi pentru ca aceste probleme să fie în fine abordate și împreună cu colegii mei vom uh, ține cont de toate recomandările dumneavoastră. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Grație, Mulțumesc, domnule președinte. S-a încheiat dezbaterea pe această temă și acum, uh, pe ordinea de zi, avem raportul Leichtfried cu privirea de acordarea